Good morning, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă rog frumos să luați loc. Ca să putem să ne începem sesiunea de dimineață. Thank you very much. We begin our work um, with the next point. Începem cu următorul punct de pe ordinea de zi pentru întâlnirea Comisiei Regi din 24-25 uh, ianuarie. Și este vorba despre proiectul de aviz pe tema raportului pregătit de Comisia ECON despre semestrul european pentru coordonarea politicilor economice analiza anuală a creșterii pentru 2018. Semestrul european este un ciclu de coordonare de politici economice și fiscale între statele membre. Permite Uniunii Europene și statelor sale membre să discute despre planurile lor bugetare și economice și să monitorizeze progresul uh, la anumite momente ale anului. Comisia Econ face două proiecte din uh, proprie inițiativă în fiecare an pe această temă. Unul în primăvară și unul în toamnă. Cel din primăvară se bazează pe supravegherea anuală a creșterii pe care o publică Comisia pentru anul care urmează și încearcă să influențeze prioritățile uh, economice și sociale, care sunt adoptate de summitul de primăvară. În momentul de față se pregătește raportul pentru anul 2018 la Comisia Econ, mm, bazat pe supravegherea creșterii economice publicată pe 22 noiembrie de Comisie, deci anul trecut. Comisia a cerut președintei să scrie un aviz în numele Comisiei Regii pe care vi-l prezint astăzi. Știind că la Econ calendarul este destul de um, apropiat, nu avem cum să fixăm termen de depunere a amendamentelor prea uh, departe în timp, de aceea trebuie să le trimiteți până pe 30 ianuarie cel târziu. Vă prezint proiectul meu de aviz după care vom putea discuta cu raportorii din umbră și cu membrii Comisiei Regii. Acum am să vorbesc în bulgară. Doamnelor și domnilor, de представя в качеството си. Stimate doamne și stimați domni, am iată această onoare să vă prezint poziția comisiei noastre pe un uh, subiect foarte important în semestrul european. În acest aviz se arată că economia în Europa pare să-și revină, are semne încurajatoare și uh, șomajul este la cel mai scăzut nivel de la criză încoace. Mai subliniem însă că aceste aspecte pozitive nu arată la fel în toate statele membre și totuși în multe regiuni cotele șomajului sunt foarte ridicate, în special în rândul tinerilor. De aceea subliniem importanța continuării convergenței și a incluziunii, dată fiind această dinamică pozitivă. Salutăm uh, recomandările specifice de țară, însă suntem îngrijorați de faptul că transpunerea acestor uh, recomandări nu se face unitar. În acest sens, cerem Comisiei și statelor membre să lucreze îndeaproape și să coordoneze acest proces pentru ca uh, reformele de infrastructură și investițiile să fie ajut, uh, promovate. În uh, aviz mai spunem în numele grupului nostru, a comisiei noastre, sigur, cât de importante în importantă este politica de coeziune, este de fapt principala politică de investiții din Europa, iar după părerea noastră, relația cu semestrul european ar trebui aprofundată. Numai așa vom putea profita de efectul de multiplicare al politicii de coeziune. Mai departe, salutăm faptul că fondurile ESI, sau subliniem faptul că fondurile ESI trebuie tra- transpuse în realitate mai repede. Sunt și acestea politici importante. Cerem statelor membre să elaboreze structuri de coordonare puternice, astfel încât fondurile să poată fi folosite mai eficient. Salutăm faptul că durata Fondului European de Investiții a fost prelungită până în 2020. Asta va duce la promovarea investițiilor Însă sinergiile și complementaritățile dintre fond, diferite fonduri și instrumente ar trebui îmbunătățită. Mai mult decât atât, salutăm rolul acestui program care ajută statele membre să efectueze reforme structurale. Mai mult decât atât, subliniem importanța reformelor durabile la nivel structural pe toate nivelurile statului și necesitatea înlăturării birocrației. Numai așa, condițiile cadru pentru companii și investiții vor fi îmbunătățite. Aceasta ar fi o scurtă prezentare a vizului nostru. Și acum uh, sunt curioasă să aud prezentările raportorilor din umbră, pentru că dorim să uh, elaborăm un aviz bun. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră, domnul Polciac. Děkuji paní předsedkyně za udělení uh, slova. Já bych se vyjádřil uh, krátce k vašemu... Mulțumesc. Foarte pe scurt, care e poziția mea față de poziția dumneavoastră. În primul rând aș uh, sublinia că ați reușit să descrieți pe scurt toate prioritățile care țin de semestrul european. Voi uh, propune aici colo niște modificări și mă refer la ceea ce tocmai ați spus, uh, șomaj și rolul fondului EFSI. Întâi despre fondul EFSI. Trebuie să ne uităm la dezechilibrul menționat în ultimul raport. E vorba de dezechilibrul între UE 15 și UE 13. Relația era între 91% și 9% în avantajul UE 15. Trebuie să verificăm cum arată relația aceasta noul an. Aceasta este una din observațiile principale. Cealaltă se referă la șomaj. Mă bucur mult că v-ați referit la șomajul în rândul tinerilor. <clears throat> Dar șomajul are rădăcini adânci și se află și foarte aproape de politica de coeziune. De aceea propunerea mea va arăta că trebuie să ținem cont de șomajul structural și de relația cu semestrul european. Acestea sunt cele două subiecte. Avizul este foarte aceste aspecte sunt, după părerea mea, foarte importante. Celălalt raportor din umbră, mulțumesc. Domnul Pirinski. Mulțumesc, domnul președinte. Raportul de creștere din acest an și avizul nostru, de asemenea poziția Econ, capătă tot mai multă importanță și asta dintr-o nouă perspectivă. Vedem, iată, în ultimele zile tot mai multe constatări neliniștitoare. Vedem evoluții îngrijorătoare în uh, economia mondială, dar și cea europeană. Ieri, politicieni de vârf s-au întâlnit la Davos și și-au exprimat neliniștea din cauza acestei evoluții uh, neliniștitoare a economiei europene. Asta are, as, aceasta are efecte asupra aspectelor sociale. Noi trebuie să regândim, de fapt, politicile noastre. Nu voi mai intra în detalii, dar cred că avizul dumneavoastră reprezintă o bună bază aș vrea să continuăm discuția despre eventuale propuneri suplimentare despre cum putem îmbunătăți lucrurile în mod calitativ. O soluție ar fi un așa numit mix politic, o combinație de diferite politici. Până acum s-a considerat uh, că ar fi bine să existe un mix de aspecte economice, sociale și politice care să ducă la creștere. Aceasta însă nu va ajuta la depășirea problemelor structurale grave cu care ne confruntăm și astfel de modificări nu sunt suficiente. Acest cerc vicios trebuie spart prin intermediul unor principii noi care să vină din uh, pilonul pentru drepturi sociale. E un pilon care capătă tot mai multă importanță. Politica de investit trebuie regândită și ea. N-ați, uh, ați văzut de sigur că în raportul Econ se subliniază că investițiile scad continuu, există dificultăți cu serviciile publice la nivel regional, ceea ce duce la excluderea socială a unor grupuri de uh, populație. Eu cred că avizul comisiei noastre poate spune mai multe în acest sens. Vorbeați de programul pentru susținerea reformelor structurale. Da, e un program important, fără îndoială, dar trebuie să se concentreze pe priorități, pe fondurile, de a, pe prioritatea de a folosi mai bine fondurile uh, structurale și de investiții. Acesta este scopul programului. Știm cu toții că aceste fonduri pot fi interpretate în multe feluri, noi ne gândim în special la depășirea de probleme și asta printr-o absorpție bună a mijloacelor. Un, uh, o politică diferită a investițiilor ar fi un element uh, util. Subiectul uh, și regăsește, sigur, interesul în publicul larg. Am tot vorbit de aspecte legate de cantități, însă cred că între timp e momentul să vorbim de calitate. Mulțumesc. Nu văd raportorul din umbră din partea ECR, domnul Omarje. Madame la merci. Je... Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc frumos că ați pus accentul pe chestiunea șomajului în rândul tinerilor, care într-adevăr rămâne un fenomen pregnant în uh, regiunile mai puțin dezvoltate din Europa, mai ales în regiunile ultraperiferice. Și acolo creșterea economică este destul de timidă, din păcate încă nu putem vorbi despre o reluare a creșterii economice în aceste regiuni. Și sunt de acord cu recomandările pe țară din semestrul european și cu faptul că politica regională se um, aliniază cu aceste recomandări, deși nu din am fost uh, de această părere. Nu ni se pare de fapt că aceste recomandări pe țară și reformele structurale comandate la nivel central de fapt afectează în mod negativ mm, politica regională. Această politică de austeritate, aceste reforme structurale, de fapt, au contribuit la degradarea situației economice și sociale în toată Europa. Și ar fi păcat să repetăm greșelile din trecut. Deci aici avem o divergență de opinii, doamnă președinte, ale suntem de acord cu ce a spus dumneavoastră. Vă mulțumesc. Thank you very much. I don't... Mulțumesc. Domnul Șcărleț nu este. Domnule Rope, luați cuvântul în numele dânsului. Mulțumesc. Câteva idei și din partea noastră, așadar. Propunerile dumneavoastră se referă la domeniile principale și cred că astăzi ar trebui să fim mai relaxați pentru că economia crește. Chiar dacă nu crește cu suficientă viteză, un alt aspect ar fi că creșterea nu compensează problemele crizei din 2008. Acest lucru este regretabil. În multe țări, consecințele crizei se simt în continuare, veniturile sunt scăzute, dar sunt și câteva tendințe pozitive. Aș dori să spun că politica de coeziune ar trebui să contribuie mai mult la, economiile, la dezvoltarea economiilor locale și regionale. Politica de coeziune e adresată adesea creierii de bunuri publice, de exemplu păstrarea și îmbunătățirea infrastructurii. Și aceste aspecte sunt importante, dar ar trebui să dăm instrumente mai bune regiunilor. Acestea ar trebui să poată folosi mai bine politica uh, regională și într-un mod mai flexibil. Cred că guvernele locale ar putea găsi căi pentru a contribui la proiecte bune îmbunătățind astfel situația în diferite regiuni. Eu cred că pe viitor ar trebui să ne gândim la politica de coeziune ca un uh, instrument care să susțină inițiative locale și care să permită un anumit nivel de flexibilitate. Un alt uh, element la care m-aș gândi se referă la sectorul energetic. Știm că statele membre își achiziționează mai peste jumătate din energie din statele terțe, ceea ce duce la costuri de 400 de miliarde pe an. Ne-am putea gândi la producția proprie de energie. Am putea folosi resurse locale. Da, achiziționând uh, energie din alte părți, uh, ajutăm să se îmbogățească acolo. Sunt țări care uh, câștigă prin a uh, vinde energie Europei și nu folosesc banii câștigați astfel din, în scopuri prea nobile. Știm cu toții despre ce vorbim. Există o serie de instrumente utile utile, în special în dezvoltarea regiunilor cele mai sărace. De multe ori vedem uh, monopoluri mari, orașele mari sunt în situații mai avansate, există diferențe mari chiar în interiorul unui stat membru. Iau exemplul propriului meu stat, Lituania, diferența de bunăstare e de trei ori mai mare în capitală decât în zone periferice. Ar trebui să oferim condiții statelor membre pentru a reduce aceste diferențe. Cred că e un element foarte important și ar putea duce la o mai bună convergență generală. atunci cetățenii acestor state nu vor mai fi tentați să-și părăsească țările și să caute o viață mai bună în altă parte. Ar trebui să discutăm și sistemele fiscale ale diferitelor state membre. Nici acestea nu sunt uh, egale, ci distorsionează viața în statele membre. Există multe incompatibilități. Sunt state membre care încearcă să atragă anumite companii Sunt alte state membre care pierd producție din această cauză. N-ar trebui să uităm uh, avantajele fiscale despre care se vorbește. Trebuie să joace un rol important pe agenda noastră. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc. Nu văd alte intervenții. Dau cuvântul comisiei. Doamna Acuba, vă rog. Cheers. Uh, yes, I would uh, like to thank you for, for this opinion and I think it... Mulțumesc frumos pentru acest aviz. Cred că se îndreaptă în direcția uh, care este cunoscută acum ca fiind benefică pentru fonduri, aș vrea să reacționez la ce a spus unul dintre raportorii din umbră apropo de uh, și anume că recomandările denaturează politica regională. Nu putem să spunem uh, că recomandările pe țară denaturează politica regională. Aceste recomandări reprezintă niște direcții generale. Le spun statelor membre unde trebuie să mai depună eforturi ca să mărească eficacitatea fondurilor. Deci reformele structurale care sunt incluse în unele recomandări sunt de dreptul primordiale pentru că aceste fonduri să dea rezultate în aceste țări, dar în același timp să uh, dea un randament cât mai mare. Deci vreau să vă spun că aceste recomandări sunt destul de generale, dar pe termen lung uh, e bine pentru că statele membre știu ce au de făcut uh, astfel încât aceste fonduri să aducă cât mai multe avantaje cetățenilor. Uh, fondurile structurale sunt bine aliniate cu semestrul european și cu recomandările nu numai datorită investițiilor, ci și datorită condițiilor S.A.N.T. care au pregătit foarte bine terenul în mai multe țări. Unele dintre aceste condiții ex-ante încă uh, sunt pe punctul de a fi îndeplinite, însă Marea majoritate a acestor condiții au putut să fie puse în aplicare înainte ca programele să fie adoptate, ceea ce a pregătit terenul pentru uh, investiții. Atunci când avem planuri de acțiune și unele dintre aceste acțiuni sunt puse în aplicare după adoptarea programului, este totuși uh, uh propice investițiilor pentru noi cel mai important este ca uh, beneficiile acestor fonduri să fie de durată lungă pentru ca mm, să nu dispară totul atunci când uh, finanțarea se întrerupte. De aceea noi nu suntem de acord cu această idee cum că recomandările afectează în mod negativ politica regională. Vă mulțumesc! Domnul și ar dori să vă răspundă pe scurt. Da, o observație succintă din partea mea. Înțeleg reacția Comisiei Europene, dar vă rog să aveți uh, tot respectul pentru faptul că noi suntem aici o adunare parlamentară, suntem o comisie unde au loc dezbateri politice și avem dreptul să judecăm cu, credem, de cuvință politicile europene. Și atunci când spun că aceste recomandări pe țară și uh, coordonarea politicii regionale cu semestrul european uh, afectează negativ politica regională, este judecata mea și nu mă aștept uh, să fiu contrazis de comisie. Mulțumesc! Vă mulțumesc. În calitatea mea de raportoare pentru aviz și în calitatea mea de președinte a Comisiei Regionale, vreau să spun că eu întotdeauna am avut tot respectul pentru pozițiile politice de la toate grupurile politice și voi încerca să le oglindesc în versiunea finală a acestui aviz. Vreau să mulțumesc frumos tuturor raportorilor din umbră pentru contribuții și aștept propunerile de amendamente. Mulțumesc și Comisiei Europene pentru argumentele aduse, pentru poziția lor. Știm care este această poziție. Astăzi o acceptăm. Am notat și argumentele. Însă, Avizul final al regii va reprezenta eforturile comune ale raportoarei și ale raportorilor din umbră. Vă mulțumesc. Termenul limită pentru amendamente este 30 ianuarie, cum v-am spus, adică săptămâna viitoare. Vă mulțumesc. Așadar, continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba despre acest atelier organizat de Departamentul de Politici B în ce privește cel de-al șaptelea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială. Comisia noastră a solicitat acest studiu. Scopul este să-și aducă contribuția la raportul de propria inițiativă a Comisiei Rege în ce privește cel de-al șaptelea raport privind coeziunea economică adoptată în luna septembrie anului trecut. Așa cum puteți să constatați, în grupul de invitați avem uh, atât experți cât și profesori universitari la nivel național și nivel regional. Ei vor vorbi despre um, modelele de dezvoltare din uh, Uh, teritoriile europene, vor vorbi despre dimensiunea urbană a acestei politici, despre agenda urbană, despre relația dintre zonele urbane și rurale și despre echilibrul dintre politicile europene, prioritățile europene și nevoile regionale. Câteva documente de context uh, au fost puse la dispoziția membrilor regii. Dacă nu le-ați primit încă, cred că puteți să le luați uh, de la intrare. Ați primit programul atelierului și am să încep dând cuvântul domnului Julan, care este raportor pentru cel de-al șaptelea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială. Cum spuneam, raportor din propria inițiativă, raport din propria inițiativă de la comisia noastră, un raport deosebit de important deci îi dau cuvântul. Aveți cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a începe atelierul propriu-zis, aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Mulțumesc anticipat tuturor uh, invitațiilor noștri care vor lua cuvântul peste câteva momente. Eu lucrez la acest raport, cel de-al șaptelea raport privind coeziunea. Calendarul, dragi colegi, știți, nu ne lasă mult timp la dispoziție. Trebuie să prezint raportul deja luna viitoare. Obiectivul fiind să trimitem un mesaj clar în atenția Comisiei în vederea propunerilor din următorul cadru financiar multianual. Nu vreau să prezint un raport uh, care să nu servească la nimic. Vreau să trimitem un mesaj puternic. Misiunea noastră colectivă este să arătăm că politica de coeziune trebuie să fie îmbunătățită pe viitor. Cred că fiecare dintre invitații noștri din această dimineață va pune accentul pe un aspect important în cadrul pregătirii viitoarei politici de coeziune. Mă gândesc mai întâi a, la această chestiune a capcanei veniturilor medii. Acum că a fost identificată problema, obiectivul nostru este să găsim soluții. Eu personal am să acord uh, un loc important acestei chestiuni în raportul meu. Al doilea punct, provocările urbane, aspectele urbane, un alt punct uh, important. În orașe există tot atâtea oportunități câte provocări și mă gândesc mai ales la aceste uh, zone de sărăcie care uh, <laughs> sunt în imediata vecinătate a zonelor foarte bogate. Nu ne dorim să fie fixate niște priorități uh, strategice care să pună în pericol dimensiunea teritorială. Iar în ce privește simplificarea, am vorbit foarte mult despre simplificare aici. Și Actorii de pe teren ne spun că este un punct crucial pentru bunătățirea politicii de coeziune pe viitor. Acestea sunt principalele subiecte pe care le voi aborda în raportul meu, dar cred că este mai bine să dăm imediat cuvântul invitațiilor noștri. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Putem să lansăm dezbaterile și am plăcerea să dau cuvântul profesorului Rodriguez Pose, care este profesor de geografie economică la Departamentul de Geografie de Mediu la uh, uh, London School of Economics. Ne va prezenta acea capcană a uh, venitului regional uh, mijlociu, de mijlociu și cu provocările acestuia pentru dinamismul Europei. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte, pentru invitația de a discuta aceste subiecte importante referitor la uh, cel de-al șaptelea raport privind coeziunea. Există două tipuri de regiuni, de teritorii care au atras atenția factorilor decizionali în general la nivel european, la nivel național. Pe de o parte, regiunile cele mai puțin dezvoltate, care au nivelul cel mai mic devenit pe cap de locuitor din Uniunea Europeană și pe de altă parte, zonele metropolitane foarte mari, care reprezintă de asemenea surse potențiale de creștere economică. Dar mai există și a treia, al treilea tip de categorii care, de regiuni care reprezintă o parte importantă din viitorul de dezvoltare al Uniunii Europene. E vorba de acele regiuni care se află undeva la mijloc și care au nevoie de atenție. Vreau să vă demonstrez că acestea au potențial de dezvoltare. Care sunt aceste regiuni de mijloc? Ele se caracterizează printr-un anumit set de trăsături mai mult sau mai puțin comune. Dacă să ne uităm pe hartă, uitați, Uh, diapozitivul. Sunt regiuni care în ultimii 25 de ani au avut creștere mai scăzută comparativ cu zonele metropolitane și comparativ cu uh, regiunile mai puțin dezvoltate. Ele au ajuns la un anumit nivel de dezvoltare, care un pic sub media Uniunii Europene și au rămas acolo, la acel nivel în timp ce, de multe ori, în trecut, ele au fost confruntate și cu perioadă de declin și asta pe o anumită durată de timp. E vorba de dezvoltare, nevoie de creștere durabilă pentru aceste regiuni, uh, care există și care poate fi un model ce poate fi reprodus și în alte regiuni. Gândiți-vă, spre exemplu, la Valonia, aici în Belgia, care a avut dificultăți timp de multă vreme ceea ce vrește creșterea și ocuparea și e vorba și de regiuni care, mare parte dintre ele, au avut performanță redusă comparativ cu restul țării din care fac parte. Deci, sunt într-un uh, sistem de subperformanță, care nu are nimic de a face cu criza, ci exista deja înainte de criză, și oglindește, de fapt, o performanță redusă a țării în ultimii 25 de ani. Și mare parte dintre aceste regiuni au și probleme instituționale, corupție la nivel de gu in, guvern, in, eficiența e destul de scăzută în aceste regiuni comparativ cu cele mai dezvoltate. Cum anume au apărut aceste regiuni? Ei bine, putem spune că în trecut acestea au reușit să aibă o creștere destul de rapidă, au ajuns la un anumit nivel de dezvoltare și au rămas blocate acolo. De ce? Pentru că, având în vedere că a crescut venitul în trecut, au avut posibilitatea să cheltuie mai mult comparativ cu restul regiunilor. Și asta e valabil, spre exemplu, pentru lanțul de producție și există alte regiuni care sunt mult mai atractive, mai ales în regiunile mai puțin dezvoltate ale Uniunii Europene. Și există o astfel de discrepanță și chiar și comparativ cu alte regiuni ale lumii care vând produse asemănătoare, precum cele pe care le produc, cu costuri mai reduse. Acum, o altă problemă este că multe dintre aceste regiuni nu se află la nivelul uh, care să le permită să ofere aceleași avantaje ca și marile metropole din Europa, la nivel de Uh, diversitate de activități, organizare, uh, model de business, uh, mediu de afaceri și mai ales în ceea ce privește capacitățile lor de a inova, precum și competențele pe care le pot pune la dispoziție. Deci, aceste regiuni mai pe șleau sunt pur și simplu blocate, sunt ca un pietroi în mijlocul drumului. E un termen utilizat de multă vreme și de Universitatea Liberă din Bruxelles sunt prea centrale pentru a-și permite concurența pe costuri și au și insuficiențele în materie de competențe și inovație. Problema este că într-o astfel de situație, aceste regiuni în aceste regiuni situația se înrăutățește progresiv. De ce nu se schimbă politicile? Pentru că există potențial de creștere, dar e un potențial care nu a fost utilizat. Și apoi, nu uitați că există uh, o, o, o nemulțumire care crește progresiv și care se transpune, spre exemplu, în alegeri. Spre exemplu, gândiți-vă la acum uh, 2 ani, alegerile de acum 2 ani din aceste regiuni. Dar e o situație asemănătoare cu alte regiuni, spre exemplu Thailanda. Acum, de ce nu s-a făcut nimic pentru aceste regiuni până în prezent? Adică cum, nimic, chiar nimic nu s-a făcut pentru aceste regiuni? Nu, nu e chiar așa, nu e ca și cum nu s-a făcut nimic. Au existat anumite investiții care au fost făcute în aceste regiuni, dar tipul de investiții a fost mai degrabă ineficient la nivel național. Au fost uh, organizate anumite transferuri de bogăție Acestea sunt necesare pe termen scurt, dar pe termen lung au făcut ca aceste regiuni să devină dependente. De asemenea, s-au făcut, făcut eforturi pentru a genera mai multe locuri de muncă și e adevărat că au beneficiat de anumite avantaje în domeniul ocupării comparativ cu marile metropole, metropole europene, dar în ciuda acestui fapt, nu a fost uh, măsuri suficiente care să ducă la relansarea creșterii economice. Apoi, la nivel regional, sunt foarte multe exemple de regiuni cu un trecut industrial puternic care au beneficiat la un moment dat de anumite fonduri structurale și care totuși nu au declanșat pe deplin potențialul acestor regiuni. De multe ori investițiile au fost greșit organizate și am ajuns la situații structurale, cu deficiențe structurale, care nu au creat acel lanț valoric pe care l-am fi putut spera pentru aceste regiuni, odată ce subsidiile acordate nu au mai uh, fost finanțate. Dar potențialul acestor regiuni este unul foarte important și trebuie să fie mobilizat, să fie fructificat. Trebuie să menținem nivelul actual de venit, trebuie să acționăm, să fim mai proactivi cu politici sociale, cu politici de dezvoltare și observăm că în multe din aceste regiuni persistă această în ciuda acestor uh, investiții, persistă ideea că nu au, oamenii nu au un viitor, că uh, nu e, sunt șanse de prosperitate pe viitor. Și acest lucru a fost uh, puternic resimțit uh, dacă e să ne uităm la felul în care nemulțumirea s-a tradus în fapt la alegeri din punct de vedere geografic. Bun, acum, ce ar trebui să facem? Ar trebui să avem un, diferi, un tip diferit de politici. Trebuie să punem aceste regiuni la vârful agendei noastre politice, nu doar pentru că e o nevoie politică, ci și o nevoie economică la mijloc. Multe dintre aceste regiuni, la oaltă, reprezintă un procent semnificativ din populația europeană. Și există posibilitatea ca să oferim acestor oameni un viitor mai bun. În al doilea rând, aceste regiuni au un potențial economic extraordinar. Sunt regiuni în care se muncește, în care există uh, un uh, țesut uh, academic, universitar și da, S-a spus, în Uniunea Europeană o treime din uh, persoanele cu diplome universitare vin din orașe și o, uh, o treime vin din aceste regiuni care uh, sunt blocate în dezvoltare. Sunt regiuni care în trecut au generat o, o volum important de creștere pentru Europa și uh, Europa nu își poate permite ca acest potențial imens să fie, de, potențial de creștere, să fie neglijat. Și în, în al treilea rând, ideea este să relansăm dezvoltarea, potențialul de dezvoltare în Europa. E vorba de prosperitate, prosperitate pentru orașe, pentru cele, regiunile cel mai puțin dezvoltate, această prosperitate depinde de multe ori și de capacitatea acestor regiuni de mijloc care să devină mai dinamice, dacă sunt capabile să devină mai dinamice. Și altfel s-ar putea ca întregul sistem să se prăbușească. E clar că sunt regiuni care sunt deja afectate de situația de blocaj din aceste regiuni. Oare avem nevoie de mai multe politici? Eu aș spune că nu. Noi avem nevoie de politici mai bune pentru aceste regiuni, mai bune decât cele pe care le-am avut până în prezent. Un tip diferit de politici, politici care nu mai promovează doar o agendă de bunăstare da, cu un ajutor la nivel social, care e adevărat, e, e, e, e necesar, dar nu va promova creștere. Apoi, trebuie să schimbăm atitudinea. Evident, am acordat multă atenție regiunilor celor mai puțin defavorizate. Acum trebuie să ne concentrăm și pe aceste regiuni. Să avem un fel de mm, schimbare. Și, de asemenea, nu mai trebuie privilegiate proiectele foarte mari uh, de tip elefant. Ideea este să oferim competențe, creând astfel un mediu care să permită o sporire a activităților și a inovației. Și cum putem face acest lucru? O, e mai degrabă o idee la nivel teoretic decât o politică. Și anume, nu avem nevoie de politici pe același șablon ca întreaga Uniunea Europeană, ci avem de politici, nevoie de politici țintite. Ce înseamnă țintite? Înseamnă că acestea nu se bazează doar pe o teorie așa de ansamblu, nu se bazează pe condiții de context, ci se bazează pe dovezi. Dovezi care ne permit să avem flexibilitate și să ne putem adapta diferitelor tipuri de regiuni. Uh, mă refer la aceste regiuni de mijloc. Pentru că ele sunt totuși destul de diferite în această categorie. Și politici care să poată declanșa uh, potențialul de dezvoltare local. De multe ori e vorba de oportunități oferite oamenilor care locuiesc acolo, să ne asigurăm că nimeni nu are de suferit din cauza locului în care s-au născut și în care trăiesc. Apoi, competențele. În momentul de față, mulți oameni în aceste regiuni de mijloc se află într-o situație în care sunt blocați, nu au competențe suficiente pentru a se muta în altă parte. Și asta trebuie să facem. Trebuie să le dăm o șansă, să poată hotărâ dacă vor să rămână și să contribuie la dinamismul renuit al acelor regiuni sau să dobândească competențe și să plece în altă parte, acolo unde există creștere economică în Europa. Și trebuie să ținem seama și de faptul, și să abordăm frontal acest lucru, faptul că ineficiența și blocajele sunt mai degrabă de natură instituțională, care de fapt limitează potențialul de dezvoltare a acestor regiuni. Acum, cred că nu am posibilitatea să intru în detaliu, dar dacă sunt, vă interesează, există un document care a fost recent publicat de către Comisia Europeană, în care, într-adevăr, prezentăm detaliile. Am cosemnat acest document și explicăm în detaliu cum anume toate aceste lucruri pot fi realizate. Vreau doar să subliniez la final, în concluzie, faptul că, în momentul de față, dacă neglijăm aceste regiuni de mijloc, care sunt într-o situație de blocaj economic, atunci Europa își creează singură probleme. De ce? Pentru că mare parte din de potențialul de dezvoltare economic este subutilizat, poate chiar inutilizat, și rezultatul este că uh, potențialul de dezvoltare se va deplasa în alte părți ale lumii și în al doilea rând, aceste regiuni au capacități suficiente pentru a influența prosperitatea altor regiuni învecinate. Și mai ales pentru că există un, un sentiment de nemulțumire care crește în aceste regiuni din cauza problemelor economice și observăm că țările emergente vor avea din ce în ce mai multă pregnanță, ceea ce va submina nu numai prosperitatea regiunilor mai puțin dezvoltate, dar și a altor regiuni care au potențial de creștere peste tot în Europa. Și nu ne putem permite să lăsăm aceste regiuni în situația lor de blocaj. Tocmai de aceea vă lansez un apel ar trebui să se acorde o atenție sporită a acestor regiuni cu venituri de mijloc prin politici specifice care vor mobiliza și optimiza potențialul care există acolo. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Sunt sigură că vor fi foarte multe întrebări și dezbatere ulterior după prezentare, însă vom continua acum cu următoarea prezentare. Cum putem să facem fața provocărilor din zonele urbane? E vorba de dinamică, de poziții și de felul în care vom realiza noile politici de coeziune, Vă lua cuvântul domnul Mart Grizel, director de la um, European Urban Knowledge Network. Mulțumesc. Foarte interesant. Să vă prezint uh, rețeaua pentru cei care nu ne cunoașteți. Suntem o rețea de state membre, lucrăm pe aspecte urbane, sunt de fapt o interfață între cercetare, politicieni și partea practică. Să vă arăt câteva exemple pe scurt. Studii. De exemplu, anul trecut am da, elaborat un studiu în 35 de state din Europa și 5 din afara cu, unde era vorba de planificare, apoi uh, avem un studiu despre combaterea radicalizării. Recent am publicat un studiu despre primul an al pactului de la Amsterdam, încheiat sub președinția țelor de jos în 2016. Am mai organizat și câteva seminarii și conferințe. Câteodată există legături cu parteneriatele create sub uh, agenda urbană, sărăcia urbană, de exemplu, incluziunea migranților, mobilitatea. Împreună cu colegii din Spania lucrăm la o agendă urbană națională în Spania. Avem întâlniri regionale în Cipru și vom organiza un laborator în comun la nivel de vecinătate cu colegi din Franța și Germania. Și ajung astfel la dimensiunea urbană pe care aș dori să o discut cu dumneavoastră aici. Sigur că nu e un subiect nou. S-a acordat atenție acestor dinamici atât la nivel european cât și la nivel global și acest aspect a a avut un, s-a bucurat de un interes în 2016 și adoptarea noi agende urbane în octombrie 2016 ca parte a contribuției urbane a agendei obiectivelor durabile în Națiunilor Unite. Nu e aici locul potrivit să discutăm astfel de elemente, adică uh, Dumneavoastră știți deja toate aceste lucruri. Eu aș vrea să vă vorbesc astăzi despre aspectele urbane și teritoriale ale politicii de coeziune. Și pot adăuga aici două perspective. Ca director al unei rețele de state membre care tratează astfel de aspecte, dar și ca cineva implicat în această agendă și în parteneriatele sale. Agenda urbană pentru UE propune și arată cum se poate coopera pe subiecte concrete care au astfel de dimensiune urbană. E o abordare pe mai multe niveluri care încearcă să găsească soluții în funcție de experiențele orașelor. Raportul comisiei și, și propriul nostru raport și al șaptelea raport de coeziune dau mai multe informații despre aceste subiecte. Aceste subiecte legate de parteneriate sunt toate operaționale în acest punct. Fiecare tratează unul din aspectele prioritare din pactul de la Amsterdam. Sau au fost încheiate trei parteneriate și îl voi, le voi studia pe primele care au uh, început să dea planuri de acțiune deja. Toate aceste planuri de acțiune s-au referit la mai, domeniul mai bune reglementări, mai bun schimb de informații și mai bună finanțare. Deci reprezintă o contribuție importantă la această dezbatere cu privire la viitorul politicii de coeziune. Mă voi referi la câteva din aspectele cheie, precum flexibilitate și simplificare, în special la dimensiunea urbană a politicii de coeziune dat fiind faptul că e un subiect uh, complex. Voi prezenta doar liniile generale ale propunerilor și, mă rog, le putem discuta mai departe în cadrul acestui workshop. Selecția de propuneri nu reprezintă o poziție oficială a noastră. Nu mă voi referi la aspecte politice precum condiționalitatea macroeconomică sau criteriile alternative de alocare pentru politica de coeziune. Declarațiile relevante ale statelor membre există deja publicate. Deci nu mă va surprinde că toate valorile de care știm sublinează importanța politicii de coeziune ca expresia solidarității europene și principala politică europeană cu o dimensiune distinctă, întărind uh, integrarea europeană și vizibilitatea acesteia. Raportul arată cât de importantă e această politică de coeziune în dezvoltarea urbană integrată și asta a fost coroborat și de cercetarea noastră pe care am făcut-o cu rezultatul uh, acelor 10 ani. Unele țări, insistă că avem nevoie de o concentrare mai atentă asupra acestor politici, cu o reformă de propuneri tehnice mai e, importante. Trebuie în continuare să se adreseze unor aspecte importante, precum angajare, adaptare la schimbări climatice, aspecte de climă, inovație și așa mai departe, însă unii se tem să nu încărcăm prea mult acest uh, subiect. Toți actorii implicați sunt foarte interesați de acest uh, subiect și rețeaua noastră și de multe ori se vorbește de management, de implementare, de guvernanța politicii de coeziune, principiul managementului împărțit, regulile de ajutor de stat, sunt însă considerate a fi excesiv de stricte. Mecanismele de control au și ele un rol și volumul este de asemenea criticat. Sunt cerute reguli mai scurte și mai clare, de exemplu un regulament uniform. În strânsă legătură cu acestea, se cere mai multă flexibilitate, atât din punct de vedere procedural, dar și tematic mulți actori cer ca politica de coeziune să fie capabilă să prevadă aceste evoluții și să schimbe priorități ținând cont de o rezervă de flexibilitate. Iar în ceea ce privește procedurile, se cer modificări în diferite domenii ca să se țină cont de specificul diferitelor state membre. Obiectivele tematice apoi joacă un rol important în această dezbatere și uh, vorbesc și de un aspect fundamental, și anume domeniile pe care ar trebui să se concentreze această politică și cum să arate în practică. Aici pozițiile dif- între diferite țări divaghează, unii doresc să se păstreze versiunea actuală, o concentrare mai atentă, pe mai mare flexibilitate și așa mai departe. <clears throat> un aspect important al îmbunătățirii eficacității. E vorba, se referă la sinergii și complementarități între fondurile ESI și alte fonduri UE, de exemplu, aplicând reguli mai coerente. Dacă ne uităm la aspectele de dimensiune urbană, a fost un subiect intens discutat în cadrul financiar anterior și de fapt continuă să fie în continuare un subiect actual. Așa cum spune rețeaua din Germania și Austria, nevoia ca aceste zone urbane să primească finanțare dedicată vine din provocările mari cu care se confruntă. Se vorbește de competitivitate, schimbări climatice, digitalizare, migrație și altele și un nivel mare de integrare, instrumente care arată care sunt aceste provocări. Se mai cere ca baza juridică să fie mai flexibilă, de exemplu, integrând un obiectiv tematic flexibil pentru dezvoltare urbană, dispoziții stricte nu țin cont de realitățile de la fața locului. Se vorbește apoi de legăturile rurale, strategiile regionale care fac parte în aceste statistici, dar important să se sporească și natura teritorială. regiunea regiunile pot fi uh, ajutate dacă includem aici o serie de alte subiecte uh, vaste, de la turism și până la prevenirea inundațiilor. Flexibilitatea e un element cheie important când vorbim de dimensiunea urbană extinsă. Avem nevoie de sarcină administrativă mai mică pentru autorități. În ceea ce privește gestionarea, avem nevoie de o integrare a dispozițiilor cu caracter obligatoriu a principiilor de parteneriat. Ar trebui să apară în regulament în locul codului de conduită actuale. Câteva recomandări acum sunt formulate în primul plan de acțiune al parteneriatului. Aceste parteneriate se concentrează pe subiecte cu componentă urbană. E vorba de activități în desfășurare. Aș sublinia unele dintre aceste parteneriate care au prime planuri de acțiune, dar fiecare parteneriat va avea și un plan de eficacitate și va prezenta un plan de acțiuni în viitorul apropiat și îl va prezenta și instituțiilor europene. Parteneriate de al doua și a treia generație vor face același lucru atât ce planurile lor sunt gata în 2018 și 2019. E doar un punct de plecare al acestei dezbateri. Întâi mă voi concentra pe sărăcia urbană, unul din primele parteneriate. Conform pactului de la Amsterdam, acest tip de sărăcie urbană se referă în elemente legate de concentrare structurală în vecinătăți, în cartiere fără posibilități și avem nevoie de o abordare integrată. În acest sens, aceste parteneriate se bazează și pe soluții la fața locului, regenerarea urbană, dar și soluții bazate pe oameni integrarea socioeconomică a oamenilor care trăiesc în astfel de cartiere uh, dezavantajate. Ne concentrăm pe aspecte spațiale. Recomandările merg înspre de regenerare a unor astfel de zone și asta ar trebui să reprezinte o prioritate în viitoarea perioadă de programare a politicilor europene. Uh, există o legătură cu um, șomajul, cu educația scăzută, cu condițiile de viață și o concentrare de populație cu, uh, cu migranți. Parteneriatul prevede o varietate de soluții și propune să-și stabilească obiective variate și un pact local pentru regenerarea unor astfel de cartiere. Asta va structura pe lucrurile și va susține strategii integrate evitând segmentarea ERDF și ESF și permițând concentrarea de resurse pentru regenerarea unor astfel de cartiere și includerea altor uh, locuitori și va da și posibilitatea autorităților urbane să joace un rol important în elaborarea propriilor strategii pentru tratarea sărăciei. Vor fi implicate și autoritățile publice care vor juca, uh, vor fi implicate cu diferiți alți actori la diferite niveluri. Apoi, al doilea parteneriat, includerea migranților și refugiaților în societate. Acest parteneriat a propus două măsuri concrete. Pe de o parte, să permitem posibilități cu granturi pentru IMM-uri și orașe. Există fonduri speciale în acest sens care pot fi combinate mai bine, așa cum propune parteneriatul cu promotor de la Banca de Investiții și cu fonduri structurale. A doua recomandare este să reducem aspectele, obstacole de reglementare pentru orașe și guverne locale și să dăm instrumente care să dea un acces mai bun și mai direct integrării fondurilor europene și asta și de către orașe, cu alte cuvinte. Liniile bugetare de integrare prin EMF, ISF, ISI și RDF se pot suprapune în ceea ce privește uh, obiectivele. Și de multe ori nu există coordonare aproape deloc între DG-uri, atât la nivel european, dar și la nivel național, între diferite ministere. Priorități, eligibilitate, detalii, reguli de raportare, termene limită, toate diferă mult. Obiectivul rămâne însă în mare același, integrarea migranților și refugiaților în societate. Deci e nevoie să fie integrați ușor în uh, țesătura societăților noastre. Ideea acestui parteneriat este să dea un acces garantat uh, acestei finanțări europene în toate statele membre, dar și în interiorul statelor membre. Un al treilea parteneriat, uh, cel de mobilitate urbană acest arată nevoia unor planuri nevoie, um, scuze, unor planuri um, concrete de mobilitate urbană și să susțină, să fie susținute în următoarea perioadă de programare. Acest parteneriat ar trebui implicat mai puternic în cadrul financiar multianual. Acest parteneriat cere ca autoritățile să fie implicate direct în alegerea priorităților tematice și a instrumentelor pentru a implementa evoluții uh, tematice. Aceste principii trebuie să fie integrate în cadrul de reglementare și o condiționalitate ex ante ar trebui și ea introdusă. ultimul dintre cele patru parteneriate, economia circulară, menționată deja mai devreme. O utilizare mai eficientă a resurselor cere o perspectivă europeană și o cooperare între diferiții actori implicați. Politica de coeziune e un instrument important, astfel încât această economie circulară să devină o realitate în acele domenii, în special în zonele funcționale. Economia circulară ar trebui să fie o zonă eligibilă în politica de coeziune după 2020 și să creeze un liant între aceste subiecte. Și un ultim lucru pe care aș trebui să-l menționez, politica de coeziune trebuie să continue să permită inovația și experimente la nivel global, permițând crearea de sinergii între parteneriatele agende urbane și acțiuni inovatoare. Agenda europeană pentru Uniunea Europeană e un experiment fascinant, a început în 2016 și va continua probabil și după 2020. E important pentru continuarea dezvoltării și a implementării acestor parteneriate se lucreze împreună cu, cu Parlamentul European, nu doar la statele membre și Comisia, ci și la Parlament. Feedback-ul din partea publicului se va deschide în curând și invit și membrii Parlamentului să participe la această dezbatere, elaborarea acestor planuri de acțiune, pentru ca eh, recomandările pe care le vom face cu al doilea și a treia generație de astfel de parteneriate. Feedback-ul publicului va putea fi transmis prin intermediul slide-ului, uh, site-ului, scuze, uh, pe care îl găsiți în prezentare. Și iată, acestea au fost cele trei obiective. Mai bună reglementare, mai bună finanțare și cunoștințe mai bune. Aceste recomandări trebuie luate în calcul în următoarea politică de coeziune. Toate parteneriatele vor încerca să vă prezinte aceste rezultate. Vă rog să rămâneți uh, deschiși, precum și noi rămânem deschiși. Uh, Consilier General, Ministerul Dezvoltării Generale din Polonia. Aceste și le, lecții învățate din perspectiva poloneză. The, the, the, the title is a little bit Mulțumesc. Știu că este puțin complicat. Uh, sunt de acord cu antevorbitorii, dar, cum spuneam, vreau să adaug un punct de vedere <clears throat> aparte. Abordarea teritorială este și trebuie să găsim niște caracteristici comune pentru tot, toate aceste tipuri de zone. De aceea vorbesc despre coeziune teritorială. Așa cum tocmai am auzit de la domnul profesor Coz, au efecte importante și foarte diversificate în ce privește calitatea de viață a oamenilor în funcție de zonele în care trăiesc. Au efecte importante și foarte diversificate în ce privește calitatea de viață a oamenilor în funcție de zonele în care trăiesc și au un impact și asupra creșterii economice. Puteți să citiți uh, diferitele documente pe care le-a pregătit Comisia din 2007 încoace. Nu au uh, ca subiect principal politica de coeziune, vorbesc despre afaceri sociale, despre mondializare, despre viitorul buget și toate acestea arată că în continuare este nevoie de o politică teritorială, mult de coeziune. Politicile publice sunt cele mai eficiente, atât la nivel național, cât și la nivel european. Pentru că trebuie să ținem cont de aturile și slăbiciunile regiunilor și teritoriilor europene. Deci să nu ne uităm uh, la toată această uh, problemă doar dintr-o perspectivă europeană. Rolul meu este să spun că politica de coeziune europeană în momentul de față. Deci, există mai multe locuri în Uniunea Europeană care încă nu au avut de profitat de pe urma acestei politici de coeziune. Când știm ce poate să facă această politică, eu, nu s-a exploatat tot potențialul său. Poate să ajute anumite categorii de teritorii, dar nu în totalitate. Ajunge la o politică de coeziune care nu mai este suficient de adaptată specificităților teritoriale. Apoi, aplicarea prea fragmentată a consecințe și cu propriul impact. Acestea fiind spuse, vreau să mai subliniez faptul că din perspectiva Poloniei, consecințe și cu propriul impact, Acestea fiind spuse, vreau să mai subliniez faptul că din perspectiva Poloniei, politica de coeziune a, a însemnat foarte mult în Polonia. În 2017 am făcut uh, niște... Datorită acestor evaluări ne-am dat seama că Politica de coeziune în Polonia a jucat un rol primordial pentru a permite creșterea convergenței între regiuni la nivel național. Capitalul uman uh, s-a, a avut de profitat de pe urma politicii de coeziune, s-a redus nivelul de sărăcie, și s-au finanțat multe rețele de transport foarte cuprinzătoare la nivel regional. Dacă tematică, sistemul de etalonare ne ajută să avem o bună ierarhizare a priorităților și să promovăm valorile europene. Condițiile ne plac, constituirea de capital uman și am constatat acest lucru în momentul în care a fost nevoie de coordonare și cooperare, dar nu toate instrumentele ne permit să avem niște obiective bine țintite în funcție de potențialul și suntem în general mândri de politica de coeziune, dar nu pot toate să uh, rezolve diferentură. Avem o mai bună accesibilitate, toate regiunile cresc, dar în același timp există dispari regiuni suferă din cauza imigrației interne. Vedeți aceste hărți, o analiză la nivel subregional, unde s-au făcut cheltuieli și investiții, unde problemele se concentrează, unde acestea aproape că au dispărut cine sunt perdanții cei mai mari, ne-am dat seama că orașele în general au avut cel mai mult de câștigat și că zonele rurale sunt aproape amenințate cu dispariția. Această hartă nu se explică prin contextul istoric, diferențele dintre estul și vestul Poloniei. Acum situația este mult mai complicată. Noi chiar am făcut o analiză în profunzimea regiunilor. Vreau să vă spun acum foarte pe scurt beneficiar al politicii de coeziune și suntem mândri, dar avem disparități teritoriale din ce în ce mai mari și avem un număr de locuri limitat, care n-a profitat deloc de pe urma um, politicii de coeziune. Ne-am dat seama că în acele regiuni totul se desfășoară mult prea încet. Și de ce? Acestea prezintă un profil socioeconomic asemănător și ne-am întrebat cum putem să ajutăm aceste regiuni. Politica de coeziune nu este suficientă pentru dezvoltarea țării și a teritoriilor, dar numai atunci când este combinată cu politici locale, naționale și regionale. Ușor de zis, greu de făcut. Nu cine știe ce lungă. De factori pe care i-am constatat în contextul polonez. De ce avem nevoie? Ce ar putea să ne ajute? În primul rând, mecanisme de coordonare bine puse la punct, între instrumentele sectoriale și cele regionale, ținând cont de dimensiunea socioeconomică, de, de, sunt finanțate din mai multe surse, coordonarea este absolut indispensabilă. Trebuie să ne concentrăm pe atingerea obiectivelor teritoriale și atunci avem nevoie de abordare integrată. Trebuie să uh, exercităm presiuni pentru a avea uh, instituții de foarte bună calitate, cu o capacitate suficientă și să încurajăm uh, cooperarea între partenerii teritoriali. De asemenea, un alt factor este punerea în aplicare a unui sistem de guvernanță pe mai multe niveluri. Poziția oficială a Poloniei în ce privește politica de coeziune, totuși, aș vrea să vă atrag atenția asupra documentului pe care l-am scris împreună cu John Butler, Peter Mosler, uh, colegul Amati, pe care l-am prezentat. Am spus ce ar trebui să fie modificat. Începem cu abordarea strategică. Noi credem că politica de coeziune ar putea să fie mai eficientă atunci când o plasăm în centrul obiectivelor strategice din perioada de după. Fără politica de coeziune, orice fel de strategie europeană nu poate să aibă uh, um, potențialul dorit. Pentru că există această dimensiune teritorială despre care vă spuneam că este elementul cheie. Bine să vedem care este rolul CSR. E vorba și despre sistemele naționale și sistemele regionale, cum să combinăm politicile între ele și așa mai departe. Însă eu cred că CSR ar trebui să se concentreze pe reforme strategice care trebuie să fie um, uh, efecte ar trebui să fie aplicate și la alte politici. Sunt și multe alte propuneri care ar putea să fie sintetizate pe acest slide și sunt foarte asemănătoare cu cele pe care le-au menționat colegii. Nu vreau să le repet pe toate. Sunt puțin dezamăgit de propunele din acest al șaptelea program. Ele se concentrează mai mult pe punerea în aplicare. Eu cred că trebuie să vorbim despre această simplificare radic. Când tot vorbiți despre simplificare, simplificare, până la urmă asta înseamnă mai multe dificultăți. Platformele de programare, regulile, toate acestea ne dovedesc că aceste instrumente nu au putut întotdeauna să dea rezultat. Ratele de cofinanțare, ce înseamnă acest lucru? Că uneori plus valoarea europeană nu este bine pusă în valoare și chiar când aceasta este evidențiată, nu e suficient pentru că, v-am spus, proiectele nu se adaptează realităților locale. Mulțumesc, da, era vorba de o abordare națională și care pune accentul pe beneficiare politicii de coeziune și iar vicepreședinte care se ocupă de afaceri europene în uh, Consiliul Regional Île-de-France și care va veni cu o abordare ancorată pe teren. Deci, înspre o politică de coeziune mai simplă și mai eficientă. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi doresc să vă salut, doamnă președinte, să vă mulțumesc pentru primire și aș dori de asemenea să-i mulțumesc lui Marc Julo, care este uh, raportor pentru cel de-al șaptelea raport cadru, pentru faptul că ne-a adresat această invitație. Salut și serviciile comisiei, deputații prezenți în sală. Mai întâi aș dori să fac o constatare. Regiunea Île-de-France este prima regiune din Franța, 30% din uh, populație, E vorba de primul pol de dezvoltare economică, primul pol universitar. Este de asemenea una dintre regiunile cele mai bogate din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, în ciuda unor rezultate foarte pozitive, există totuși în Ile-de-France, aș spune, disparități puternice, foarte puternice la nivel economic, social, de mediu și deci disparități infraregionale. Aș spune chiar că există chiar anumite nișe de sărăcie în această regiune. Spre exemplu, avem un departament care este cel mai sărac din toată Franța în această regiune. Și vreau să subliniez că Île-de-France este o regiune care la 70% din suprafața sa este o regiune agricolă și care are niște regiuni, are niște uh, nevoi specifice pentru a avea o activitate produc- de producție eficientă. Trebuie să menținem și atractivitatea în ceea ce privește partea urbană a acestui teritoriu și în acest sens, da, avem o expertiză pe axa urbană, pentru că axa urbană a politicii de coeziune în Ile-de-France reprezintă 20% din programul nostru operativ regional. 112 Uh, milioane de euro repartizate pe 15 uh, beneficiari și astfel Île-de-France este prima regiune din Franța în ceea ce privește numărul de sume alocate acestor regiuni. Deci, e nevoie de o strategie de combinare a fondurilor care să vină și să însoțească pe cei care au proiecte în solicitările lor de finanțare pentru a obține fonduri, uh, Fond Social European și FEDER. Plecând de la acest lucru, aș reveni asupra mai multor aspecte referitor la programul operativ 2014-2020. Pentru prima dată, regiunea noastră din 2014 a devenit autoritatea de gestionare a acestor fonduri și uh, e vorba de 560 de milioane de euro din partea Fondului Social European, FEADER, FEDER, pe ansamblul teritoriului. E o, um, vorba de 180 de milioane din partea FEDER, 672 din partea Fondului Social European, împărțite atât între stat și regiuni, 300 de milioane gestionate direct de, de regiune și 375 uh, gestionate de către uh, stat și mai avem de asemenea și o altă sumă, un pic mai mult de 60 de milioane din partea FEADER. Cu începerea din 2016, ca urmare a schimbărilor de majoritate politică, regiunea Île-de-France a instaurat o nouă strategie europeană pe care și-o dorește foarte ambițioasă și aceasta are patru piloni. Am să mă refer la ea pentru că aici politica de coeziune este absolut centrală. Primul pilon se referă la uh, felul în care utilizăm fondurile europene. Trebuie să fim eficienți, să nu risipim. Când spui asta, pare simplu, însă e ceva foarte, foarte important. Un al doilea aspect să însoțim mai bine uh, pe cei care au uh, proiecte la nivel, uh, să-i ajutăm la nivel de obținere de fonduri comunitare. Un al treilea pilon, să avem o strategie de cooperare centralizată și cel al patrulea pilon să avem un dispozitiv care să ne permită să informăm publicul despre politicile europene în așa fel încât să valorizăm această activitate, să susținem activitățile și studiile care vin și contribuie la strategia europeană pe acest teritoriu. Mai mult decât atât, pentru a dezvolta aceste activități în această regiune, pentru că aș spune eu că e vorba chiar de miezul intervenției mele din această dimineață, deci pentru a valoriza și optimiza și a face cunoscută această activitate, pentru prima dată, în mai și iunie 2017, am organizat o consultare uh, cu 75 de uh, um, de um, persoane care stau la baza acestor proiecte, dar care în fond sunt peste 100 de entități care au diferite statute juridice, uh, pentru că am discutat cu asociații despre politicile uh, teritoriale, am discutat cu IMM-uri, cu diferite poluri de competitivitate, toți utilizează fonduri structurale, toți, fiecare are o problematică diferită și fiecare are o experiență care trebuie să fie valorificată pe lângă autoritățile de gestiune și evident și mai departe pe lângă Parlamentul European și pe lângă Comisie. Evident, obiectivul a fost să culegem aceste informații, să cunoaștem experiența lor în utilizarea fondurilor și să le, donăm, să le dăm și capacitatea de a interveni în momentul în care lansăm reflexii și dezbatere referitor la viitorul politicii de coeziune, în așa fel încât să îmbunătățim performanța acestei politici și felul în care se folosesc fondurile europene. Mă gândesc, pe de altă parte, că noi, ca și responsabili publici, trebuie neapărat să ascultăm și vocea principalilor beneficiari, cei pentru care, în fond, noi facem aceste politici. Acum aș dori să vă prezint doar câteva cifre, dar vă spun încă de pe acum că țin la dispoziția dumneavoastră și a parlamentarilor prezenți și a altor persoane interesate. Uh, am la dispoziție o broșură care preia și um, 100 um, de dosare experiența lor. Mă gândesc la câteva cifre, cifre importante pentru a demonstra importanța fondurilor europene pentru a desfășura proiecte lansate de cei din regiunea noastră. Regiunea, mai întâi, constată că 8 participanți din 10 sunt mulțumiți sau chiar foarte mulțumiți de uh, uh, această posibilitate de finanțare. 74% dintre ei ne-au spus că fondurile europene contribuie la diseminarea unui sentiment de cetățenie europeană. E un sentiment care revine des. Deci un rezultat foarte bun. Asta demonstrează că sentimentul de apartenență la proiectul european trece și prin a, această metodă de sprijin, și anume fondurile care ajung pe teritoriile noastre. Cu toate acestea, așa cum s-a spus de multe ori și acest lucru a fost subliniat în această dimineață, cei care au proiecte au identificat și obstacole. Obstacole care de multe ori reprezintă o adevărată frână în calea realizării operative a proiectelor lor și poate chiar sunt și frâne contraproductive. În momentul în care un participant din 10 spune că peste 30% din timpul său e consacrat unor obligații administrative, în loc să îl utilizeze pentru a se concentra pe proiectul său, e bine ne gândim că o simplificare a procedurilor e ceva prim- primordial. Încă o altă cifră care demonstrează că există bariere de, de administrative. 13% con, doar con, con, sunt de părere că fondurile europene îi ajută să-și realizeze proiectul mai repede. Și pentru a face față acestor obstacole, noi am creat în regiunea noastră un grup, un grup pentru că ideea nu, nu e că trebuie să dăm vina pe cineva, pe cei care au construit politica de coeziune și, în fond, gestiunea revine regiunilor. Deci trebuie să ne asumăm și noi răspunderea, în așa fel încât să fluidificăm felul în care sunt opera, gestionate dosarele. Deci am creat o echipă a căror misiune este să însoțească pe cei care au proiecte încă de la bun început, să gestioneze proiectele și să fie un fel de persoană de referință care să însoțească proiectul de la început până la sfârșit. Acest lucru a fost posibil pentru că am reușit să trecem de la 21 de agenți în 2015, uh, acum avem 54 uh, de agenți în 2017. Ideea este să promovăm și să facilităm utilizarea fondurilor structurale europene și alte programe comunitare și să fim un fel de punct de informare prin care tranzitează informațiile din și spre uh, nivelul european. Uh, un alt element important. Multe din dificultăți sunt considerate a fi rezolvabile de către 71% din E o, e, e o metodă care trebuie să fie continuată. În al doilea rând, să reducem numărul de indicatori și să-i adaptăm la specificitățile regionale. Asta E o, e, e o metodă care trebuie să fie continuată. În al doilea rând, să reducem numărul de indicatori și să-i adaptăm la specificitățile regionale. Asta a fost spus și repetat de mai multe ori chiar în această dimineață. În al treilea rând, să facem în așa fel încât programele operative să fie mai flexibile și să fie adaptabile în timp, în funcție de soluțiile găsite la nivel local. Trăim astăzi într-un context în care timpul trece și din ce în ce mai repede, fuge, zboară. Ceea ce era valabil în 2006, în timp, în funcție de soluțiile găsite la nivel local. Trăim astăzi într-un context în care timpul trece și din ce în ce mai repede, fuge, zboară. Ceea ce era valabil în 2016 nu mai valabil 2-3 ani mai târziu. Deci, necesitatea uh, de a menține cadrul, dar de a face în așa fel încât programele să fie mai flexibile. Și, în final, să ne concentrăm pe tematici, pe proiecte structurante uh, care să îmbunătățească astfel impactul și vizibilitatea diferitelor resurse de finanțare. Aș mai adăuga încă un element legere. Evident că e nevoie de control, însă obiectivul este să creăm o legătură de încredere, o relație de încredere între regiuni și instituții europene. Deci, să reducem oarecum numărul de controle. Astăzi putem avea până la 5-6 controle pentru un singur proiect și evident care intervin când e vorba de fonduri europene. Și asta e, un, e adevărat prejudiciu față de relația de încredere pe care vrem să o construim între Europa și cetățeni. Ne dorim de asemenea să avem un principiu de uh, uh, etichetare a pens, aceste entități și aceste regiuni să beneficieze de controle evident aleatorii la întâmplare, dar mai legere, pentru că e vorba de bani publici. E nevoie de control. Dar considerăm că acestea, dacă au o etichetă uh, uh, de excelență, atunci pot beneficia de dificultăți. Propunem aceste măsuri uh, pentru a contracara obstacolele care mai uh, există și care ne-au fost raportate de către beneficiarii de proiecte, beneficiare de fonduri. Sunt diferite exemple pe care le veți găsi în raportul nostru, în broșura noastră, pentru că prea multe date sunt astăzi solicitate uh, celor care fac proiecte. Asta reiese din consultări și dosar, datele acestea uh, Uh, dacă nu sunt furnizate, atunci proiectul uh, poate fi considerat drept neadmisibil. Și, în fond, e ceva contraproductiv, atât pentru Comitetul de Gestiune, cât și pentru cei care european. Mai adăugați încă 12 indicatori pentru inițiativa în ceea ce privește uh, ocuparea în rândul tinerilor. Deci, nu numai că indicatorii aceștia sunt foarte numeroși, dar în sector de informații detaliate e ceva contraproductiv, pentru că cei care doresc să lanseze proiecte pur și simplu abandonează tocmai pentru a nu pune sub semnul întreba persoane fără domiciliu fix și că într-un cadru de reglementare, când se completează un dosar, vi se cere adresa celor persoane fără domiciliu fix, mie mi se pare că e logic, nu? Nu trebuie să vă mai demonstrez cât de nepertinent e acel criteriu. Mai avem de asemenea și criterii care ne fac să zâmbim. Uh, e vorba de aceeași cerere, indiferent că e vorba de proiecte care susțin femeile care au fost bătute. Știți că primul criteriu în acest caz tocmai este să facem în așa fel încât noul lor domiciliu să nu fie cunoscut. Când vi se cere adresa în dosarul, uh, în formular, adresa pe n-are niciun sens. Pentru persoanele care sunt platate sub, plasate sub tutele judiciare, clar că e nevoie de o relație de încredere. În concluzie, Aș dori să subliniez cele trei angajamente majore pe care regiunea noastră, Île-de-France, uh, și le asumă în cadrul gestionării uh, fondurilor de coeziune până în 2020. Mai și, în al doilea rând, susținem uh, ideea unei simplificări a procedurilor și a criteriilor și indicatorilor utilizați pentru a avea mai multă flexibilitate în punerea lor în aplicare și trebuie să avem o concentrare tematică a proiectelor. Și, în al treilea rând, propunem introducerea unui nou, unei etichete pentru a recompensa acele regiuni mai uh, legere. Doamnelor și domnilor, controlul uh, uh, și politicile europene reprezintă miezul activității noastre și ele demonstrează de zi de zi că regiunile noastre au nevoi, nevoi importante, diferite în, în funcție de teritoriu și uh, dacă modalitățile de aplicare pot fi în viziune, răspunde unor nevoi într-o Europa care încă mai trebuie construită o Europa concretă, o Europa ancorată pe teritoriu. Este gata și este hotărâtă și determinată să vă însoțească, doamnelor și domnilor parlamentari europeni, tocmai pentru a construi împreună această nouă Europa ancorată. Mulțumesc! Thank you very much for this uh, very interesting presentation. Mulțumesc, a fost o prezentare deosebit de interesată. Vă mulțumim și pentru declarația în scris pe care am primit-o din partea regiunii noastre în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune europene. Ne va fi de mare ajutor și să sperăm că și dezbaterea de astăzi de asemenea. Lansăm dezbaterea și acum dăm cuvântul uh, membrilor comisiei. O listă de intervenienți. Cine dorește să intervenă? Domnul Van Nistelrooy. Just, just, thank you for the information. Mulțumesc pentru informații. Pe baza analizei dumneavoastră, te mergem uh, mai în profunzime sau o să sărim la concluzii? Suntem undeva între în comisie va trebui să lucrăm în acest an pe MFF și pe deciziile de luat. Prima reacție e o întrebare și pentru domnul profesor Rodriguez. În categoriile de regiuni, avem acum mai puțin dezvoltate, mai dezvoltate și așa mai departe. Dumneavoastră priviți lucrurile dintr-un alt unghi. Vorbeați de venitul mediu. Pentru mine să e dificil, pentru că atunci ajungem în acea dezbatere complet diferită de a studia lucrurile. Căutăm criterii prin care să justificăm aveți vreo idee cum ne-ar putea asta ajuta să avem o mai bună clasificare în următoarea perioadă? Și întreb și pe ceilalți, ne poate aceasta ajuta ca să avem criterii mai bune? Fie că e la nivel uh, european sau la un nivel mai degrabă operațional. Vedem diferențele teritoriale atât de mari în interiorul regiunilor ne puteți ajuta la acest nivel? Și ultima observație. <clears throat> Mă bucur mult cu cele spuse despre colegii despre Ile-de-France și ce ați subliniat acolo, aspectele sociale. Dacă ascultăm cu atenție ce spune Comisia și ei spun că fondurile RDF și cel social nu a dat rezultatele scontate. Și sunt de acord cu dumneavoastră, dar avem nevoie de dovezi că e vorba de aceste sinergii care permit orașelor și partenerilor sociali să combine aceste fonduri și în um, investiții și în asistență socială. Eu mă bucur mult și poate îmi puteți da mai multe dovezi. Dovezile sunt importante în această dezbatere politică ce va urma în următoarele luni. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumim. Domnul Jula, doriți să luați cuvântul acum sau preferați să trageți concluziile la final? Coeziune trebuie, pentru că e primul sau obiectiv să reducă disparitățile, dar în același timp să preîntâmpine care v-ați referit. Și apoi o altă întrebare referitoare la Fondul Social European. Vedem că există o dimensiune uh, deosebit de importantă. Thank you very much, Madame Bresso. The floor is yours. Doamna Bresso are acum Mulțumesc, doamna președinte, și eu vreau să mulțumesc frumos uh, uh intervenienților de astăzi. Prezentările lor au fost foarte interesante. Uh, Ele demonstrează din diferite unghiuri cum anume politica de coeziune ar trebui probabil să evolueze sau cum ar trebui să fie mai bine definită și cum să împăcăm politica de coeziune și dezvoltarea. Noi am mm, folosit termenul competitivitate, dar trebuie să spunem competitivitate și dezvoltare. Uh, de ce există aceste probleme în Europa, regiuni care se dezvoltă mai puțin? S-a văzut țară europeană. Există aceste țări emergente care investesc foarte mult în propria lor dezvoltare și atunci au acest avantaj că au investiții adaptate noilor tehnologii, pe când noi avem un întreg patrimoniu și atunci au acest avantaj că au investiții adaptate noilor tehnologii. Pe când noi avem un întreg patrimoniu. Dar dificultatea Europei este că nu este competitivă față de anumite ă, părți ale lumii. Nu mă refer ă, decât la ă, țările foarte dezvoltate. Uneori suntem mai puțin competitivi chiar și decât regiunile mai puțin dezvoltate din restul lumii. Dar am spus, competitivitatea insuficientă este o boală la nivelul întregii Europe. Când vorbim despre politica de coeziune, ar trebui să ne gândim și la planul Juncker, care ar trebui să ne permită mărirea capacității de investiții, poate nu atât de mult cât ne-am aștepta, dar Uh, suficient dacă folosim toate instrumentele financiare pe care le avem la dispoziție. Aș vrea să vorbesc mai pe larg despre această capcană în care au căzut anumite regiuni, așa zis, cu venituri medii. Cum spunea și raportorul nostru, domnul Junot, principala provocare în această etapă, înainte de noua perioadă de programare, este aceasta. Profesorul Rodriguez ne-a dat câteva piste de reflexie, câteva indicații interesante. Atunci când creionăm politica de coeziune, poate că ar trebui să ne gândim la ce s-a întâmplat în trecut, chiar trecutul recent cu politica de coeziune. Această tendință pe care regiunile cu un nivel de dezvoltare mai scăzut au avut tendința de a atrage întreprinderi pe teritoriul lor. Uh, și în momentul în care o regiune fură o întreprindere de la o altă regiune, folosind fondurile europene, până la urmă nu câștig nimic pe termen lung, pentru că uh, atunci când uh, va exista o regiune și mai săracă decât a mea sau când uh, va adera o nouă țară mai puțin dezvoltată, întreprinderile se vor deplasa din nou, deci uh, rezultatul acestor operațiuni este zero. Ne îmbătăm cu apă rece. Cred că toată lumea cunoaște astfel de exemple și ar trebui pe viitor să ne gândim la acest lucru, la această concurență, la această metodă de a-și crește nivelul de dezvoltare, cum spuneam, furând investiții de la alte teritorii, de la alte regiuni. E o concurență deloială până la urmă. Dacă um, ce contează este să oferi costuri de producție cât mai mici și de fapt folosești fondurile europene pentru a finanța delocalizări în interiorul Uniunii Europene. Eu cred așadar că trebuie neapărat să ne ocupăm de acest aspect. Suri țintite tocmai pentru aceste teritorii. Și noi și Comisia trebuie să ne gândim la acest lucru. Un al doilea aspect, viitoarea perioadă de programare. Acolo avem multe oportunități, dar și multe probleme, bane. Dar cred că rămân 70-80% din teritorii care trebuie lupta împotriva șomajului și așa mai departe. Obiectivele sunt comune, dar instrumentele trebuie să fie diferențiate. Pentru că una este să faci să acordăm atenție și acestor 80% din teritoriul european, pentru că nu doar nu avem doar orașe în Mulțumim mult, domnul Olbrich. Mulțumesc. Pare rău că am ajuns mai târziu. Am întrebări pentru domnul Juber, care este un expert cunoscut în Polonia. Vorbim acum de diferitele tipuri de condiționalități în politica de coeziune, iar sunt unele elemente contra de cofinanțare folosite drept încurajare. Cred că, adică știm că sunt state membre cofinanțare ca să economisească bani. Însă, în propunerea dumneavoastră, văd că e gândită să încurajeze. Ne puteți explica ideea? Mulțumim, domnul Marge. La un moment dat va trebui să discutăm despre noile regulamente referitor la politica de coeziune și va trebui să ținem seama de constatările pe care le-ați făcut și va trebui să dăm dovadă Poate că ceea ce a fost pus în aplicare pentru regiunile ultraperiferice, ținând seama de o diferență, abordare pe care va trebui să o aplicăm și în politica regională. Pentru că observăm că există din ce în ce mai viața lor. Un al doilea aspect, pentru a ține seama de inegalitățile teritoriale. Am optat pentru o clasă lor un al doilea aspect, pentru a ține seama de inegalitățile teritoriale. Am optat pentru o clasă de France este un exemplu clar. E clar că în regiunile dezvoltate aveți și situații în momentul de față care sunt foarte cu rate de șomaj extrem de ridicate, asemănătoare cu cele din regiunile ultraperiferice care au dificultăți investiționale. E clar și mă gândesc că dezbaterea referitoare la criterii e o dezbatere lansată. E adevărat că va trebui să ne asumăm toate aceste noutăți. În orice caz, vă mulțumesc pentru că e clar că ne dați uh, de gândit la momentul potrivit. Thank you very much, Mr. Rope. The... Sunt câteva lucruri la care aș dori să mă refer în observațiile mele. În primul rând, acea capcană a venitului mediu în regiunul, motivele pentru care regiunile cad în această capcană și numai atunci vom putea combate acest flagel. Un alt aspect acum. A spus că politica de coeziune trebuie aliniată cu cea regională și cea locală. Ție mai mare dimensiunii regionale ca să avem o mai bună coordonare pe toate nivelurile și mai bună aliniere. Câteodată chiar statele membre au, înregistrează creștere, coordonare aici. Apoi, guvernanța pe mai multe niveluri, guvernanța bună, un subiect pe care l-am tot discutat. Acum mai trebuie și implementate aceste idei bune. Și ar trebui să data în regiune există doar o implementare formală și apare astfel o sarcină administrativă suplimentară care nu aduce însă avantaje reale. O altă problemă reprezintă zonele foarte sărace din regiuni bogate. Dacă regiunea e bogată, deci există totuși aceste zone sărace. Orașele, municipalitățile respective nu doresc să participe. Eu cred că o regiune puternică ar trebui să poată soluționa astfel de probleme. Un alt lucru care nu a fost menționat acestora asupra diferențelor între statele membre și cum uh, evoluează lucrurile. Eu cred că aici e un aspect important. Aceste sisteme pot uh, atrage companiile în anumite țări și atragem astfel și profiturile. Te mulțumesc, domnul Moscu. Merci, euh, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru faptul că reflexiile dumnealor au fost uh, cât se poate de pline de învățăminte și sper să ne ajute să găsim răspunsuri la problemele pe care le-am constatat. În toate aceste intervenții însă am constatat un punct comun. Se tot vorbește despre simplificare, de flexibilitate, de încredere și de disparități teritoriale. Într-adevăr, în pofida tuturor există. Trebuie, și sper că colegul meu raportor și membrii comisiei vor ține cont de, acest, de această realitate, astfel încât în cadrul politicii de coeziune să aducem răspunsuri concrete sau din Europa continentală să putem să permitem populațiilor să trăiască mai bine. Și sper că aceste reflexii ne vor permite să găsim noi răspunsuri față de problemele pe care le avem în teritorii. Mulțumesc! Doamna presentation. Mulțumesc frumos! Colegii deja au pus multe întrebări, așadar mă voi concentra coordonare la nivel orizontal, vertical, între diferitele niveluri de guvernanță, la nivel central, european, regional, Vorbiți despre consolidarea parteneriatelor. Mă întreb dacă pe viitor n-ar trebui să avem aceste specializări inteligente. Acum avem priorități tematice, dar aceste specializări inteligente ne-ar putea ajuta tocmai să avem mai multă coordonare între zonele urbane și cele uh, rurale și să răspundem concret nevoilor și să ținem cont de acest uh, principiu pe mai multe niveluri și să permitem cetățenilor să se implice mai mult. să evaluăm potențialul și apoi să fixăm prioritățile. Apropo de această întrebare, cum să uh, evaluăm nevoile din orașe? Să avem un proiect pilot. Uh, acest, um, aceste investiții teritoriale integrate. Ei bine, acest instrument ne-ar permite să modelăm politica într-un alt fel. Cred că acest instrument, investițiile teritoriale integrate, merită mai multă atenție. Thank you very much, Mr. Bogovic. Mulțumesc și acum domnul Bogovic. M-aș concentra pe imigrația în interiorul Uniunii Europene, pentru că eu cred că ceea ce se întâmplă astăzi acestui fenomen, pentru că ne va costa foarte scump pe viitor, indiferent că e vorba de persoane din Europa de Est, de Vest, uh, din Sud, care migrația dinspre zonele rurale înspre orașe. Și avem anumite cifre previzionale care spun că peste câțiva ani 80% din populație va trăi în orașe. Și mă gândesc că și acest lucru reprezintă o problemă. Aș vrea să știu ce părere aveți, cum anume acest lucru poate fi luat în considerare în cadrul acțiunilor pregătitoare, în cadrul uh, economiei digitale, uh, digitalizarea zonelor rurale. E clar că internetul în zonele rurale nu răspunde din ce în ce mai mare între sate și orașe. Ce putem face în acest sens pe viitor? Și, de asemenea, mai avem și o altă ambiție în domeniul formării și pregătirii profesionale, lupta împotriva șomajului. Mă întreb cum vom face să ne socială în Europa. Mulțumesc, domnul Arimu interesantă. Și m-aș adresa mai ales uh, responsabilei din partea regiunii Île-de-France, care a evocat anumite probleme majore care există. În momentul în care vorbim de fonduri structurale și uh, regionale, ați evocat controlele. Ați spus că sunt cinci niveluri de control și că sunt prea multe. O colegă de-a dumneavoastră, acum două luni de zile, am organizat un, o audiere și am uh, discutat cu responsabila regiunii Auvergne care avea exact aceeași problemă și care demonstrase asta cu niște exemple foarte concrete. Câte controle a trebuit să aibă pe un, într-un an de zile pe cele 100 și ceva de proiecte în derulare. Era incredibil. Și întrebarea mea este următoarea. Care sunt acele niveluri de control pe care dumneavoastră considerați că am putea să le lăturăm, să le suprimăm? Acele controle care nu sunt necesare, în așa fel încât nivelul de control să fie unul bun. E adevărat, e nevoie de control. Care sunt cele care sunt deprisos? Thank you very much. And Mr. Howard. Mulțumesc, domnul Howard. Yeah, quite briefly, Chair. Um, I, um... Foarte pe scurt, doamna președinte. De mai multe ori am menționat în contextul acestor discuții pe politicile regionale și a fost evocat și în această dimineață acele zone nișe de sărăcie în zone bogate. Și s-a menționat acest lucru în această dimineață multe resurse, dar și cu nișe de sărăcie, cu sărăcie extremă. În anumite orașe, spre exemplu. Chiar dacă orașul ca atare e foarte bogat, un oraș precum Londra are rata cea mai ridicată de sărăcie în rândul copiilor din tot Regatul Unit. Și ce observăm aici? Există așa un fel de efecte colaterale ale succesului politicilor de urbanizare în acest sens. Înseamnă că există o mai degrabă o divergență în loc de o convergență. Eu nu cred că e ceva specific Regatului Unit. Există o adevărată inflație de bogăție și de venit per cap de locuitor în aceste regiuni exemplu, ar trebui să fie rezolvat printr-o guvernanță eficientă la nivel de regiuni. Acum, eu nu pot să vorbesc în locul altcuiva, dar mă uit la situația din Regatul Unit și văd că la nivel regional, la nivel local, actorii au mai puțină putere. Pentru că nu mai au fond. Au pierdut din uh, importanță asta ca, urmari, ca urmare a legii care a fost adoptată, guvernanța la nivel local. Și acum se pare că în momentul în care guvernele naționale dau greș, ar trebui ca Uniunea Europeană să intervină. Însă e un subiect care trebuie să-i acordăm atenție, să ne uităm la cele discrepanțe care există în interiorul unei singure regiuni. Gândiți-vă, spre exemplu, Londra are populația unei uh, țări, unei țări precum Austria și are PIB-ul unei uh, țări precum Danemarca. E o singură regiune, sunt mai multe regiuni. Cum putem considera acest lucru? E clar că există o divergență foarte mare între pe de o parte, 141% din nivelul de PIB mediu al Uniunii Europene uh, în această regiune și, pe de altă parte, nișe de sărăcie extremă. Și trebuie să avem investiții de politică regională foarte eficiente uh, care se, de multe ori au fost investiții bazate pe instra, infrastructură, com, infrastructură de comunicare, de transport, tocmai pentru a permite că orașele sunt mai bogate. Eu aș sugera ca pe viitor acele investiții de infrastructură și acele politici regionale să se concentreze mai degrabă pe viitorul uh, economiei digitale, să se refere la crearea de competențe și cunoștințe, formare în acele regiuni care chiar au nevoie de investiții. Vină pe rând în ordinea prezentărilor pe care le-au făcut. Nu uitați că ne presează timpul nu mai mult decât 5 minute fiecare. Vă rog, aveți cu doamna președinte. Da, e un set foarte uh, interesant de întrebări. Am să încerc să răspund poate nu pe rând, ci să mă concentrez pe trei aspecte care vor acoperi toate aceste întrebări. Mai întâi, veniturile, capcana aceea a regiunilor cu venituri medii. Apoi mă voi referi la clasificarea regiunilor în general și cum acest lucru determină politicile și apoi mai concret opțiuni. Ce putem face? Mai întâi, regiunile cu venituri medii și capcana în care se află. Nu e ceva nou. A existat dintotdeauna, dar e ceva mai pregnant acum. Tocmai pentru că ceea ce am constatat noi este că, pe de o parte, creșterea economică, dezvoltarea economică în ultimii ani, în ultimele decenii în Europa, s-a concentrat pe de o parte pe orașele cele mai dinamice, adică de multe ori capitalele la nivel național. Deci sunt 28 la număr dintre care 26 dintre ele au crescut uh, în medie mult mai mult decât restul mediei naționale. Deci sunt regiunile cele mai dinamice, dar cu dif- diferențe. Cea România se descurcă foarte bine comparativ cu alte regiuni mai puțin dezvoltate care au plecat de la același punct. Acum, iată că ne confruntăm cu problema regiunilor de mijloc a, de multe ori au primit sprijin, sprijin din diferite, acum 50, 60, 100 de ani, au fost foarte prospere ca și în, în perioada industrială și acum au dificultăți. E un fenomen care sporește și există 200 de regiuni care sunt convergente. Însă, pe de o parte, acele regiuni mai există un alt club al acelor regiuni care au avut de suferit, care au crescut și s-au dezvoltat repede, dar s-au ajuns la un punct culminant și de acolo nu pot să meargă mai sus. Nu mai introduc schimbări. Deci, acum, problema clasificării, eu, care, a categoriilor, eu cred că e bine așa cum sunt uh, stabilite cu un sistem de clasificare, tot cu patru categorii, bazat pe venituri. Acum depinde de obiectivul nostru. Dar spuneam, nu categoria e importantă, ci în momentul în care ai regiuni mai puțin dezvoltate și îți concentrezi majoritatea fondurilor europene pe acele regiuni, fonduri la nivel național, pentru că mare parte din politicile naționale sunt sectoriale și nu există o politică care să nu se bazeze pe teritoriu. Și avem diferite politici puternice de inovare, spre exemplu. Se bazează pe excelență și se concentrează și beneficiază regiunilor celor mai bune. Sunt blocate acolo în acea capcană a veniturilor medii. Au potențial și au poate o cauză pe care trebuie să o pledeze atât pe lângă Uniunea Europeană ca atare și pe lângă guvernele naționale. Ce putem face concret? Aici nu e vorba de solidaritate. Solidaritatea e importantă ci e vorba de propriul nostru interes și de supraviețuirea Uniunii Europene într-un mod mai integrat, mai inteligent. Felul în care vom supraviețui. E bine, nu ne putem permite să ignorăm două treimi din medii. Și avem două misiuni. Ce putem face? Mai întâi este să vedem instituțiile. Dacă ne uităm la regiunile mai puțin dezvoltate, Există un amestec tradițional de politici care combină investiții de infrastructură, combină competențe, inovații. Dacă faci același lucru, ajungi la niciun rezultat. Poți să angajezi Uitați-vă la Spania, la Portugalia, puteți spuneți câtă infrastructură vreți dumneavoastră în Spania și Portugalia, nu o să dea niciun rezultat concret acele două țări, ca și multe, nu e cazul țărilor din Europa Centrală și de Est. Deci trebuie să fim atenți la acest lucru. De ce? Pentru că, pe de o parte, instituțiile inadaptate, de fapt, nu vor permite apariția unor investiții în competențe, capăt acelor imp- acelui impas în materie de infrastructură care de, mult, de multe ori este în de, de detrimentul dezvoltării regiunii respective. Să vorbim oamenilor să hotărască ei singuri dacă rămân acolo și generează bogăția în regiunea lor sau dacă merg în altă parte. Deci nu e vorba doar de formare la nivel de școală primară, secundară, nu, sau uh, formare vocațională, nu, ci trebuie să permitem oamenilor uh, care se află în condiții dificile de trai în sudul Italiei, în estul Germaniei, să fie în măsură să își creeze propriile lor locuri de muncă, propriile oportunități sau să fie angajabil de către oricare firmă. Pentru că sunt multe care sosesc și fac investiții. Cred că e ceva crucial, pentru că dacă urmăm aceleași politici precum cele din trecut, care sunt așa un fel de has-been, și dacă menținem aceeași, același accent pe aceleași aspecte, atunci, deși regiunile au condiții foarte dificile, uh, eu mă gândesc că e nevoie de politici investiționale diferite, atunci e ca și cum am, am turnat cu găleata bani uh, fără să obținem niciun fel de rezultat. Și nu cred că ne aflăm într-o situație în care să ne permitem să risipim banii fără să optimizăm la maxim returul pe investiție. Pentru că e vorba de bunăstarea oamenilor care trăiesc, indiferent de regiunea în care trăiesc în Europa. Mulțumesc! Yes, thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. M-aș concentra pe câteva din aspectele menționate. Unele observații se referă la uh, provocările socioeconomice în zonele urbane. Acesta îmi permite să subliniez că acele provocări socioeconomice în zonele urbane sunt cele mai uh, complexe. Există o tendință puternică să se investească în infrastructură, dar eu cred că aspectele socioeconomice, dimensiunea socioeconomică, e câteodată mai complexă și trebuie să bucură de ajutor din politica de coeziune. Aceste modificări socioeconomice afectează societățile noastre. Mă uit la două din subiectele menționate, migrație și sărăcie aș dori să vorbesc despre migrație, dar de fapt despre mobilitate, atât în UE, și se menționează, așa cum ați spus, mobilitatea forței de muncă dinspre sud, înspre țări din nord-vest și din est spre vest. Migrația și mobilitatea pot fi explicate doar prin inegalitățile teritoriale. Dacă ar fi fost locuri de muncă mai multe în perioada de criză în Spania și Portugalia sau Grecia, mai puțin tineri talentați ar fi plecat de acolo căutând ceva în altă parte. Deci cel mai bun mod de contracarare ar fi să creăm locuri de muncă și să continuăm să investim în uh, capacitățile din acele regiuni. Ce mai vedem, uh, așa cum au spus-o deja unii antevorbitori, da, e interesant să vezi zonele sărace din zone urbane, uh, și anume că nu își îmbunătățesc situația. Raportul al șaptelea de coeziune arată că, în special în cele 15 vechi state membre, nivelul de sărăcie e mai mare acum decât era înainte de criza financiară. Iar în UE13 situația e un pic invers. Vedem că astfel de zone sărace sunt mai degrabă în zone rurale, dar și în acele orașe nivelul sărăciei crește. Iar în nord-vest, în UE15, asta se întâmplă și datorită faptului că Mereu au existat zone de sărăcie și arată complexitățile în soluționarea acestei faptului că mereu au existat zone de sărăcie și arată complexitățile în soluționarea acestei probleme. Așa cum a spus-o colegul din Regatul Unit, mai există și un efect secundar. E vorba de succesul economic al orașelor mari, toate aceste zone urbane cresc și asta are un efect asupra sărăciei din celelalte zone. Istoric, aceste zone atrag uh, migranții și uh, refugiații care se stabilesc în special în zonele urbane. Trebuie să avem o abordare atât bazată pe loc cât și pe oameni. Investițiile trebuie să meargă spre zonele unde există aceste locuri sărace. Uitându-mă acum la provocările socioeconomice, aș spune că, da, într-adevăr, apar aici, e nevoie de, folosire, de folosire unor fonduri combinate pentru a trata aceste zone specifice și ce există mai multe fațete. Situația e complexă, e nevoie de abordare prin mai multe sectoare, țină cont de diferitele politici, apar probleme de sănătate concentrate aici, lipsă de sănătate, lipsă de mobilitate, șomaj în toate generațiile și așa mai departe. Și asta e foarte complex. Avem în Europa ITI-urile. Ce se vede însă e că sunt folosite diferite în diferite țări. În Polonia, da, sunt multe astfel de ITI-uri foarte de succes, dar în alte țări nu sunt atât de folosite, date fiind uh, complexitățile birocratice. Germania e un astfel de exemplu. Ar fi interesant să vedem în ce măsură aceste ITA-uri pot fi simplificate pentru a permite mai multor țări să le utilizeze mai bine. Și mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc, voi încerca să fiu succint și să mă concentrez asupra două aspecte. Primul subiect pare un subiect tehnic, dar nu este. E vorba de sistemele de cofinanțare folosite pentru încurajare Până la urmă se va tot discuta despre bani, despre buget, despre una alta, dar ce voiam eu să spun nu era să discutăm aceste elemente, ci să organizăm sistemul astfel încât cofinanțare să vedem ca parte noi politicii de coeziune. Ce înseamnă aceasta? Dacă vorbim de o abordare integrată, Vedem că avem dificultăți cu ESF și RTF colaborând. De ce să nu organizăm sistemul astfel încât când sunt prezentate proiecte care uh, combină astfel de uh, fonduri, rata de cofinanțare e mai mică acolo decât la cea care ține doar de ESF și RDF. Știu că e dificil, dar lucrurile trebuie văzute și în acest context a ceea ce spuneam. <clears throat> un set unic de reguli pentru toate acele instrumente. Atunci ar fi tratat corespunzător. Atunci avem un uh, proiect combinat, cu astfel de rate combinate, este iată o încurajare de a construi un astfel de proiect și nu doar de a construi șosele. Avem un ESF care funcționează foarte bine în uh, Polonia, ajută oamenii să se califice, dar acei oameni cu noile calificări tot nu-și găsesc locuri de muncă și migrează. Deci politicile sunt uh, eficiente, finanțate de SF, dar până la urmă regiunile nu par să beneficieze în mod corespunzător. Vă mai dau un exemplu. Dacă vorbim de ITI-uri, de ce să nu încurajăm o cooperare între diferitele autorități, implicând nu doar publicul, ci și partenerii privați? Ar putea fi și aici o, o încurajare crearea unui sistem de cooperare nu doar cu autoritățile publice, ci și cu alți parteneri și atunci s-ar putea primi mai multă sau mai puțină cofinanțare, depinde din ce parte privim lucrurile. Și o a treia idee foarte simplă, avem reguli diferite pentru politica de coeziune și pentru Fondul European pentru Investiții Strategice despre ajutorul de stat. Dacă putem spune că sunt multe proiecte sub politica de coeziune care au o plus valoare clară europeană în sectorul productiv, de ce avem reguli de ajutor de stat care nu sunt tuturor ne place conceptul, atât regiunile cât și la nivel național am pregătit strategii și apoi se constată că esențial nu este doar să pregătești strategii, ci să implementezi, să folosești asta nu doar ca punct de referință pentru ceva, pentru atunci când crezi că ai strategie, ci să vă mulțumesc. Aș vrea să răspund și la întrebările domnului raportor în ce privește um, Fondul Social European și apoi voi vorbi de controle. În ce privește dovezile și ce funcționează mai puțin, să vă dăm exemple și să vedeți care este motivația, vedeți dovezile. Domnule raportor, aș vrea să vă vorbesc despre liniștile pe care le avem apropo de Fondul Social European. Vedeți dovezile. Domnule raportor, Aș vrea să vă vorbesc despre deliniștile pe care le avem apropo de Fondul Social Euro European. Pentru regiunea noastră, acest fond structural este un fond major și suntem singura regiune din Franța în care folosim mai mulți bani din uh, Fondul Social European decât din Fondul European de Dezvoltare Regională. De ce? Pentru că corespunde unor caracteristici an și în ceea ce privește disparitățile în interiorul aceleiași regiuni. Acest fond exigențelor pe care le au micile structuri și mai ales micile asociații care n-au nevoie să facă un împrumut. Ne concentrăm, să avem această concentrare tematică, dar trebuie să uh, avem un cadru de performanță, mai reușim să finanțăm proiecte de mare anvergură pentru că ele nu corespund acestui cadru de performanțe. Trebuie să ne consacrăm și acestui punct și vreau să răspund autoritatea uh, controlarea din partea corpurilor de control europene nu vreau aici să men, și să dăm mai, multă, uh, mai mult simț de răspundere, inclusiv în etapa uh, controalelor regiunilor, deci autorităților de gestiune toate detaliile pe care le doriți în acest sens. Deci, această, mun- această muncă este făcută, este coerentă, logică. Un al doilea nivel ar putea să fie determinat care poate să fie european. Ceea ce este logic dacă ne gândim că această finanțare este europeană. Acestea sunt orientările pe care doream eu să le menționez. Deci, dincolo de simplificare, să vorbim despre nevoia de sens și de coerență. Dacă modalitățile de aplicare au de asemenea această coerență, cred că vom putea să uh, folosim um, efectele de pârghie și să le um, să partajăm atât beneficiile cât și Mulțumesc tuturor oratorilor, mulțumesc și Departamentului de Politici pentru acest atelier foarte interesant. Trecem acum la următorul punct. De... Voi fi foarte subțint. Eu sunt cel care am uh, editat raportul uh, privind coeziunea. Tantă, am spus acest lucru și în raport. Aș vrea să subliniez două lucruri. Nu este diferența dintre zona urbană și cea rurală care contează cel mai mult. Există orașe în aceste regiuni căzute în capcana venitului mediu, unele se descurcă bine, dar zonele rurale și cele urbane. Vreau să mai insist asupra faptului că dezvoltarea economică nu este un drum lin, sunt tot felul de obstacole. Și e greu să ai acces la credite suficiente. De toate aceste lucruri sunt greu de făcut concomitent. În aceste regiuni este nevoie de abordare integrată pentru a avea activități cu o valoare mai mare tot ceea ce am spus, guvernanța mai bună, climat de afaceri mai bun, concurență mai mare pentru proiect. Tot ceea ce am spus, guvernanța mai bună, climat de afaceri mai bun, concurență mai mare pentru proiect. Ah. Mai bine de finanțările din fondurile structurale. În ce privește orașele, sunt de acord cu unele lucruri spuse aici. Adevărat că unele orașe servesc de model de dezvoltare economică, dar nu toate. Sunt orașe care își pierd populația, care nu se dezvoltă chiar atât de bine și chiar și în orașele cele mai mari, cele mai dezvoltate există sărăcie. Ceea ce trebuie avut în vedere. Dimensiunea teritorială, un aspect important. Am ascultat critici, s-a criticat complexitatea că ne concentrăm prea mult pe un nivel prea scăzut, că ne trebuie un cadru mai flexibil, că trebuie să ne adaptăm să adaptăm prioritățile în funcție de nevoile și de potențialul diferitelor teritorii și sunt de acord cu domnul Zuber că acum avem nevoie de o abordare teritorială mult mai individualizată și să existe diferențiere chiar în interiorul aceleași regiuni sau chiar în interiorul aceleași subregiuni. Deci, cum spuneam, abordare personalizată, individualizată, micromanagement. Trebuie ca regiunile să beneficieze de această flexibilitate și să poată să, alege, să aleagă unde vor să uh, direcționeze investițiile. Ultimul lucru despre sistemul de gestionare și control. Mă bucur că uh, oamenii au notat această modificare de titlu și nu se mai spune despre, uh, nu se vorbește despre certificare. Și... Uh, mulțumesc, mulțumesc doamna președinte că m-ați invitat și că mi oferiți ocazia să vă împărtășesc avizul Comitetului European. Sunt marul unui mic oraș din Republica Cehă, la aproape de frontiera cu Germania și Polonia. Mă iertați, spune doamna președinte, vă rog frumos, cei care părăsesc sala, să faceți acest lucru în liniște, pentru că vom continua munca aici. Mulțumesc pentru liniște. Thank you. Uh, so I... Oratorul reia am fost implicat în dezvoltarea cooperării transfrontaliere, transfrontaliere, nu numai la nivel profesional, ci și în viața de zi cu zi. Vă arăt de unde vin, pentru că e foarte important și pentru conținut. Iată, aceasta este partea de nord a Republicii Cehe, cu frontiera cu Polonia și cu frontiera cu fosta Europa, fosta Germanie de Est. De unde vin eu? dintr-un teritoriu care a fost ocupat la un moment dat de Imperiul German și de asemenea, după război, oamenii care trăiau acolo de sute de ani au fost uh, uh, relocalizați din această regiune în altă parte și deci au fost foarte tensionate și au fost uh, foarte multe proiecte de la om la om care ne-au apucat, ne-au ajutat. ajutat foarte mult în ultima vreme și ne-au permis să avem acea cooperare transfrontalieră de care aveam nevoie în această regiune. Avem o orchestră care a început, spre exemplu, ca un mic proiect cu câțiva zeci de mii de euro și directorii din toate școlile de muzică din cele trei țări împreună au hotărât să se întrunească în fiecare vară, să aibă o tabără de muzică și au un șef de orchestră profesionist care vine și lucrează cu acești copii și apoi fac concerte. Dacă vă uitați la acest lucru, e clar că e vorba de copii care vin din trei țări diferite, care uneori nici nu cunosc limba țării respective, dar se înțeleg prin muzică. Se înțeleg prin instrumentul pe care îl au. Și am încercat deci să uh, explicăm care este plus valoarea unui astfel de proiect. Pentru că e vorba de cooperare transfrontalieră. De multe ori, acest tip de proiecte au dus la dezvoltarea unor proiecte pe scară mai largă ce au fost finanțate. Spre exemplu, au fost drept in, incubatoare pentru a încuraja Uh, uh, cooperarea. Am înce- un proiect a început cu niște dicționare pentru patrulele de poliție și s-a dezvoltat și a devenit o de cooperare sistematică pe viitor. Apoi, în alte domenii, plus valoarea acestor proiecte este că poți să înveți despre cultura vecinilor. Spre exemplu, copiii pot să improvizeze piese de Spre exemplu, copiii pot să improvizeze piese de... E și mai important, încurajează contactele interpersonale și duc la construirea unor parteneriate, ceea ce înseamnă că există cooperare să acționeze la acest nivel local, nu e pentru actori majori, ci pentru oamenii de rând, pentru reprezentanții societății civile. De multe ori e vorba de cluburi de sport, de grădinițe, de, nu știu, cluburi de hockey sau, mă rog, oameni care joacă un sport sau fac un sport împreună și care pot să lanseze astfel de tipuri, însă sunt soluții găsite pentru a, specifice pentru aceste probleme la nivel local. Și de multe ori sunt subiecte din viața de zi cu zi. Și încă două aspecte pe care vreau să le subliniez în ceea ce urește plusvalarea unor astfel de proiecte. Ele construiesc încredere. Există, sărbătorim 25 de ani de la înființarea Interreg și cred că, da, așa scrie pe uh, um, acel tort uh, pentru a sărbători cei 25 de ani, la baza tortului scria încredere. Încrederea e o valoare de care avem mare nevoie acum. Uh, ea trebuie să fie reîntregită re și reconstruită în rândul uh, oamenilor și în rândul cetățenilor. Iată, acestea erau din punctul nostru de vedere uh, plus valoarea pe care o pot aduce astfel de proiecte și M-aș gândi acum și la un alt aspect, și anume managementul descentralizat. E vorba de proiecte de la om la om, pe scară mică. Și e vorba de pro- programe de cooperare transfrontalieră și, având în vedere în felul în care se derulează, mare parte din procentul de uh, finanțare este preluat din alte proiecte cu structură asemănătoare transfrontalieră, 2 până la 5%, uneori, dacă e chiar la frontieră, poate să meargă până la 20% din uh, finanțarea proiectului, care este astfel alocată în zone mai mici, în proiecte mai mici. La frontiera Cehia cu Polonia, care e de 15 km, avem diferite astfel de proiecte uh, locale care pot fi uh, uh, fonduri disponibile pentru proiectele mici. Deci de multe ori există și un proiect de tip umbrelă care adăpostește mai multe proiecte mai mici. Și există avantaje când avem astfel, un astfel de sistem descentralizat de gestiune. Uh, aceste regiuni pot dezvolta proiect, parteneri pentru proiect, de multe ori merg la o bibliotecă, lucrează împreună, analizează documentele, uh, analizează ideile proiectului și ajută oamenii să pregătească dosarul ca să fie unul de succes. Deci administrează proiectul și în acest sens. Apoi, se creează plus valoare pentru un proiect poți chiar să mergi, nu știu, să discuți împreună cu secretariatul, să consult, să se merge la secretariat, să consultă proiectul. Uh, E ceva care și din punct de vedere fizic, geografic, e mult mai accesibil. Și mai mult decât atât, proiect, uh, comparativ cu cea din proiectele mari. Ideea fiind să avem o bugetizare simplă, o finanțare simplă, un acces simplu. Și de multe ori astfel poți să deschizi programul înspre o gamă largă de participanți, IMM-uri, ONG-uri, standardele uh, noastre pentru politicile de coeziune și cooperare transfrontalieră după 2020. Știu că de multe ori se tot vorbește aici despre 3%, 5%, 10% din aceste sume care trebuie să fie alocate din întreaga politică de coeziune. E vorba de sume mici, dar cu aceste sume mici se poate eh, în, eh, la fața locului să fie ancorate și în legislație. Nu e cazul în momentul de față. Regiunile trebuie să coopereze cu Comisia în momentul de față și să susțină aceste solicitări mărunte de finanțare pentru proiecte mărunte. Dar ar trebui să apară undeva în mod legitim și local și regional. Există o, o cerere. Dacă nu e cerere, nu poți să-i obligi. Dar dacă există cerere la local, nivel local și regional, atunci să putem să oferim această finanțare. De asemenea, vrem să menținem acest sistem descentralizat de management. Din, pentru că există avantaje, așa cum vi l-am prezentat mai de programe, Uh, ne-am dat seama că aceste structuri sunt simple și uh, tocmai asta ne dorim, să menținem lucrurile cât mai simple cu putință, cu opțiuni simplificate de cost pentru aceste proiecte mici. Un ultim aspect, m-aș referi la beneficiile unei integrări europene cât mai succint cu putință. Sper că am explicat corect și clar lucrurile și sunt gata să dezbatem. Thank you. Doamna Maletici, mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare. Așadar, aceste proiecte de scară redusă fac parte din Interreg, dar înțeleg că sunt administrate diferit, da? Așa cum ați explicat, sunt mai aproape de cetățeni, de potențiali beneficiari. În practică vedem multe obstacole pentru implementarea unor astfel de elemente. Nu știu. În această cooperare, credeți că avem suficientă sinergie între aceste proiecte mici și cele mai mari ulterior? Mulțumesc pentru prezentare. Astfel de proiecte între oameni sunt de scară redusă, dar cu un uh, efect mare, cu eficiență și cu plus valoare reală. În multe cazuri, asta cum ați și spus la început, În același timp, știm să cu toții că finanțarea pentru programul Interreg e foarte limitată. Și pentru să ne gândim la sporirea acestor proiecte într-un interreg. Părerea mea personală și a Comitetului Regiunilor este că da, documentul de reflecție cu privire la finanțe, ă, acestea ar trebui să fie principiile călăuzitoare documentul de reflecție cu privire la finanțe. Uh, acestea ar trebui să fie principiile călăuzitoare. În afară de Erasmus, nu mă pot gândi la un exemplu mai clar. Iată plus valoare clară a cooperării transfrontaliere în Europa. Și când vorbesc de coeziune, vorbim de obicei de PIB, dar mutăm discuția și către calitatea vieții. Și când vorbim de calitatea vieții, este esențial să ai vecini buni. Dacă ai un vecin cu care nu te înțelegi, viața poate fi dificilă. Rumen bun, investiție bună cu venituri majore, cu avantaje mari. Câteodată nu vedem aceste rezultate clare, pentru că nu spune finanțarea un astfel de proiecte și asta ar însemna și că vom avea mai mulți bani pentru aceste proiecte și colaborări între oameni cu valoare adăugată. Așa funcționează aceste proiecte mici ca incubatoare pentru proiecte mari. Timp de 25 de oamenii pot face orice împreună. Dacă nu există însă acea încredere de bază, înțeleg nuanțele care câteodată diferă și odată ce au învățat asta, prin proiectele mici, merg și cer, uh, lucrează mulți care sunt de altă părere decât dumneavoastră, dumneavoastră spuneți investim mai mult, mulți care sunt împotrivă spun că problema ar fi că investim prea mult în administrație și că costă prea mult și că ar fi mai bine să încercăm să găsim altceva. Și mai spun că atunci avem atât de multe proiecte mici și că structura administrativă e structura administrativă astfel încât să funcționeze mai bine și să creeze sinergii, ca să le și vedem sinergiile dintre proiecte.